Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi uh, colegi, dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Declar deschisă sesiunea. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, meine Damen und Herren. Am să vă, am să vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Dank. Vă mulțumesc. Sesiunea se reia. Am o serie de anunțuri tehnice de făcut. Vă comunic care sunt grupurile care au fost create în Parlament. Partidul Popular European, creștin democrat. PP, 221 de membri grupul Alianței Progresiste a Social și Demo- Socialiștilor și Democraților, SND, 191 de posturi. Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, prescurtat ECR, 70 de membri. Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, pe scurt ALDE, 67 de membri grupul confederal al stângii europene unite, GUE NGL, 52, 52 de membri. Verzi, uh, liber, Alianța Liberă Europeană, Verzi ale, prescurtare, 50 de membri. Și grupul Europa Libertății și Democrației Directe, pe scurt FDD, 48 de membri. 58 de membri sunt neafiliați. Declarațiile referitoare la crearea grupurilor au loc conform articolului 32, aliniatul 5 din regulamentul de procedură și, uh, și tocmai v-au fost anunțate. Uh, autoritățile italiene prin uh, scrisoarea din 18 iunie